Sitzung ist äh, wieder aufgenommen. Reluăm ședința, vă rog să luați loc. Wir kommen nun zum dritten Wahlgang. Trecem acum la al treilea tur de scrutin. N-am mai primit alte candidaturi pentru funcția de președinte al Parlamentului European, conform regulamentului nostru de procedură. Candidaturile din cel de-al doilea tur de scrutin sunt menținute. Și îi rog pe ușieri să distribuie din nou buletinele de vot și plicurile. Îi rog pe cei care verifică și vor face numărătoarea să își reia locurile lângă urne.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 meine damen und herren haben alle abgeordneten. doamnelor și domnilor ați votat cu toții? Vă întreb încă o dată. Mai dorește cineva să își depună votul? Întreb a treia oară. Mai există cineva care dorește să voteze? Văd că nu. Atunci votul este închis. Domnule Prețel, această remarca dumneavoastră va fi înscrisă în procesul verbal și voi face trimitere la regulament cu consecințele corespunzătoare pentru comportamentul dumneavoastră nerușinat. Acum ședința se suspendă și va suna soneria atunci când uh, ne pregătim să ne reunim pentru a anunța rezultatele.